Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem lucrările. Pardon pour ce petit retard. Îmi cer scuze pentru această mică întârziere. Nu suntem în sala noastră obișnuită și într-o clădire în care accesul nu este ușor. C'est une réunion euh, un peu inhabituelle. Această reuniune este neobișnuită prin calendarul său, dat fiind că nu avem decât o jumătate de zi într-o săptămână care în mod normal este săptămâna grupurilor, ceea ce face lucrurile și mai complicate. Iată de ce o mare parte a socialiștilor lipsesc. O să profităm pentru a, avea cât mai multe voturi, bineînțeles, dar, bineînțeles, această situație nu este deloc plăcută, nici la nivel politic, nici la nivel uh, de organizare a vieților noastre personale, astfel încât uh, o să mă asigur că vor fi înștiințați coordonatorii în ceea ce privește programul de lucru pentru anul viitor, să nu se mai repete astfel de situații care nu înlesnesc nici voturile, și nici nu ne fac lucrările mai eficiente. Ați um, văzut ordinea de zi. Dacă nu aveți observații, aș dori să vă spun că colegul nostru, Alfonsi, trebuia să prezide la rândul său o comisie, o altă comisie și a cerut amânarea punctului 7 6 și 7 se corectează, domnul președinte. Este vorba despre cele două protocoale cu uh, țări străine în domeniul pescuitului, pentru care aveam prevăzute schimburi de opinii, dar nu și voturi. Deci punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi vor fi abordate ulterior. În ceea ce privește dacă nu avem observații, considerăm că proiectul de ordine de zi este astfel adoptat. Bun. Avem anunțurile președintelui pe care le avem pe Cobu News. Vă atrag atenția asupra grupului de monitorizare la categoria 1B a bugetului, organizat pe 20 aprilie. Deci Uh, știți ce sunt aceste grupuri, monitoring groups. Domnul Sellers are cuvântul. Uh, știm foarte, bune, foarte bine, mă scuzați, ce sunt aceste monitoring groups, dar decât să le primim unul câte unul, am putea oare să avem un calendar pentru toate, fiindcă ar fi foarte folositor să luăm și noi parte la aceste grupuri, dar dacă le avem așa unul câte unul, e mai greu să alocăm ceva timp aceste acestei activități. Bun. Avem o solicitare extrem de pertinentă din partea dumneavoastră și doresc să vă informez că după reuniunea comisiei noastre din această dimineață avem o reuniune a coordonatorilor și acolo voi, voi propune o planificare a tuturor uh, acestor reuniuni, a acestor grupuri și odată ce vom avea, vă vom înștiința în scris, așa cum dorește colegul nostru. Bun. Aveți regimul lingvistic, uh, suntem uh, difuzați pe internet prin web streaming, și um, aveți și uh, sursele de aplicare pe internet a bugetului 2010. La punctul 3 al procesului verbal um, al ședinței, la punctul 3 avem procesul verbal al ședinței anterioare și dacă nu aveți obiecții, îl considerăm aprobat. Mi s-a făcut o solicitare în ceea ce privește ordinea punctelor uh, de pe ordinea de zi de la Inge Grösler. Sunteți aici? Da, sunteți aici în primul rând. Eu eram uh, cu privirea aiurea și nu v-am văzut. Și de la Helga Trupel, aceeași solicitare, de a trece rapid uh, peste aceste puncte, 5 și 14, pentru fiindcă au o reuniune mai apoi, după care vom ajunge la punctul 4 și vreau să vă spun că o să cer menținerea timpului pe care le avem la dispoziție Inge, care ne face un rezumat ca la fiecare reuniune în ceea ce privește lucrările și um, activitatea cadrului financiar. Mulțumesc, uh, domnilor și domnilor. Am o veste bună și una rea. Vestea bună este că raportul este gata. 130 de amendamente au existat și imediat ce secretariatul uh, va reuși să sintetizeze aceste amendamente, grupul de lucru uh, și uh, comisia le va primi, raportul este în engleză, câteva amendamente um, vor veni în germană din partea domnului Holmeier, raportorul permanent. Deci acest raport va fi va putea fi citit imediat. De aceea îi rog pe colegii care doresc să-l citească să ia la cunoștință cât se poate de repede acest lucru. L-am redactat direct în engleză pentru a putea începe imediat să dezbatem. Săptămâna viitoare, grupul nostru de lucru se reunește din nou și atunci vom trece prin fiecare articol și prin fiecare amendament al raportului. De aceea cred că acest calendar, așa cum a fost prezentat el, vine în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră. Cred că acest calendar este unul fezabil și de aceea nu înțeleg uh, scrisoarea din partea regii în care aceștia se plâng că au prea puține informații. Din câte știu eu, raportorul regii este și membru de lucru în grupul nostru de lucru și are acces la toate documentele noastre. Și la nivelul grupurilor parlamentare ne-am întâlnit în cadrul unui alt grup de lucru și am discutat despre toate aceste lucruri. Deci, întrebarea care se pune este, de fapt, când începem cu această activitate. Și vreau să vă încurajez să începem cât mai repede. S-a um, realizat și o pagină de internet, acolo au fost puse la dispoziție toate documentele, deci totul este la dispoziție de câteva luni de zile. Așa încât sper ca în uh, luna următoare, în aprilie, să putem prezenta acest raport. Cred de asemenea că lucrăm cât se poate de transparent, pentru că eu doresc să participe cât mai multă lume la realizarea acestui raport și trebuie să spun că invidiez Consiliul pentru că uh, aceștia se reunesc uh, 27 de persoane și ei au posibilitatea să discute între ei și să dezvolte lucrurile tot mai mult. Consiliul în această săptămână uh, își va înainta propunerea, deci și Consiliul uh, își va fi încheiat activitatea săptămâna viitoare. Noi am uh, primit și propunerea acestuia și o analizăm, încercăm să integrăm această propunere în raport, însă nu vom întrega foarte mult pentru că altfel ne vom slăbi poziția de negociere. noi dorim să obținem ceva, dorim, de fapt, foarte multe lucruri, așa încât uh, vom încerca să rezbatem. Aceasta este vestea bună. Vestea rea este că trebuie să muncim cu adevărat, pentru că trebuie citite foarte multe texte. Este o treabă cât se poate de complexă și de dificilă, pentru că textul este în continuare puțin stabil, iar pasajele care sunt importante în ceea ce privește PPP-urile, instrumentele financiare, managementul comun, um, Aici s-au schimbat anumite lucruri și trebuie analizate în profunzime. Voi discuta de asemenea și despre un aspect foarte important pentru Parlament și anume actele de punere în aplicare. Mm, pentru noi este foarte important să protejăm drepturile parlamentare. Acesta este un punct important pentru noi, trebuie să avem grijă de noi înșine, pentru că știm foarte bine că dacă nu avem noi grijă de noi, cine ar putea să facă acest lucru? Baza de lucru pentru actele de punere în aplicare se realizează în baza articolului 290 actele juridice fără uh, caracter legislativ. Deci există anumite uh, prevederi care se regăsesc în contract și de asemenea și uh, misiunea și anume că obiectivele și competențele trebuie să fie stabilite cât se poate de clar, iar condițiile în care are loc uh, acest transfer sunt și ele și trebuie să fie stabilite cu claritate. Există mai multe posibilități, și anume Parlamentul și Consiliul trebuie să pot să retragă acest transfer, însă în ceea ce privește actele delegate, ele pot uh, fi implementate numai uh, dacă nu sunt înaintate obiecții. Toate aceste lucruri uh, le-am preluat în actul juridic în sine am uh, avut un raport de inițiativă privind actele delegate și anume raportul Sayer. În raportul Sayer uh, este vorba despre o anumită interpretare a, a acordului. Noi am discutat și cu serviciul juridic. Raportul Sayer uh, în acord cu acordul spune că competențele transferabile trebuie să fie stabilite însă spune că și legiuitorul poate să decidă care să fie mecanismele de control care să fie instalate. Apoi, uh, raportul Sayer, care a fost adoptat cu 590 de voturi pentru, spune că respingerea poate avea caracter exemplar și că putem să ne gândim și la alte competențe care să fie transferabile. Acesta este punctul despre care trebuie să discutăm. Cât de departe putem să ajungem? În ce măsură putem fi de acord cu posibilitățile prevăzute de uh, raportul Zayer, discutată și cu serviciul juridic. Deci, cât de departe vrem să mergem? Noi uh, încercăm să respectăm acordul. Însă, există propuneri de a merge mai departe și altele care spun să rămânem în litera acordului. În ce articol se deleagă este vorba despre articolul 199. Nu există aici o autorizare generală, ci dorim ca articolele numite de comisie, articole specifice, să fie numite. Ceea ce nu vrem să facem, nu stabilim obiective, conținuturi, durată, clar, pentru că asta ar complica și mai mult lucrurile. Avem 70, 30, 40 de articole referitor la care Comisia ar dori să existe anumite prevederi de punere în aplicare, însă nu știm în ce măsură dorește Comisia să aibă competențe suplimentare pe această direcție. Din lista Comisiei am selectat 12 articole pe care nu le-am preluat, pentru că prevederile de implementare uh, erau, de, se regăseau deja în uh, actul juridic acest lucru se referă la delegare și la regulamentul de procedură, de asemenea la conflictul de interese, agențiile de executare. Se referă la competențele de îndrumare, la principiul degresivității, la scop și instrumente financiare. De asemenea, se referă și la revizuirea regulamentului financiar. De asemenea, trebuie să discutăm în ce condiții și pentru cât timp uh, Comisia poate să își exercite aceste competențe. Este vorba despre articolul 202. Nu putem vorbi aici despre autorizare nelimitată, ci uh, trebuie să ne gândim la o revizuire a regulamentului financiar. Deci aici va trebui să punem uh, cele două acte juridice uh, față în față pentru a le compatibiliza. Articolul 203 se referă la uh, respingere. Este posibil ca uh, să fie retrase, să fie respinse doar anumite părți ale delegării, deci nu aceasta în totalitate Să și în felul acesta putem simplifica această procedură a respingerii. Mai există întrebări referitoare la decretarea acestor acte delegate. O întrebare referitoare la adoptare, respectiv la respingere. Eu aș fi mai degrabă pentru această adoptare. Zaire propune acest lucru, dar acordul vorbește despre contestare. Cam atât vreau să vă spun referitor la actele delegate. Există anumite priorități. Anul, de data aceasta am dorit să vorbim despre actele delegate. Data viitoare voi vorbi despre alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, acest management comun, acest management partajat. Vă mulțumesc! Bien. Merci, mon cher. Mulțumesc foarte mult, dragă doamnă raportor. Ne dăm seama că acest capitol este unul complex Um, uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, liderul unui grup foarte mic astăzi. Sper că nu vom avea voturi foarte dificile astăzi. Grupul nostru este la Atena, eu m-am întors aseară. Deci să nu credeți că boicotăm bugetul, uh, Comisia pentru Bugete astăzi, ci există cauza ale absenței noastre. Bine, nu pot intra în detalii acum pentru că colegii din grup care sunt responsabili pentru această temă nu sunt prezenți, însă vom reveni cu multe comentarii. Permiteți-mi să fac câteva comentarii de factură generală cu privire la prerogativele Parlamentului. Bineînțeles că trebuie să le apărăm pe acestea. În același timp, trebuie să ne amintim faptul că Parlamentul este o instituție politică și prerogativele sale sunt uh, politice. Nu suntem o instituție administrativă sau executivă, trebuie să ajungem la un echilibru aici. Dacă mergem prea în detaliu, uh, dacă intrăm în implementarea politicii, situația eh, politicilor, situația se va complica, nu doar pentru Comisia Europeană, ci și pentru noi, care vom fi, eh, vom fi eh, asaltați cu diferite acte pe care trebuie să le discutăm. Și nu cred că avem personalul necesar și nici prerogativele necesare pentru a face lucrul acesta. Prin urmare, trebuie să încercăm să ne concentrăm asupra problemelor politice. Bine, trebuie să acordăm uh, o oarecare marjă de uh, joc comisiei și asta pentru a evita lipsa de flexibilitate sau uh, rigiditatea. Da, e clar, va fi dificil, însă în orice caz avem nevoie de un uh, echilibru aici. Trebuie să ne concentrăm asupra prerogativelor Parlamentului, dar dacă facem lucrul acesta în fiecare detaliu, atunci cred că vom pierde pur și simplu imaginea de ansamblu. Și aceasta este, acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit uh, doamnei Gresle. Să găsească acest echilibru care să sugereze rolul Parlamentului ca instituție politică. Obiectivul nostru este acela de a crea un sistem uh, eficient de implementare a politicilor și lucrul acesta are nevoie de o anumit, un anumit echilibru. Domnul Haglund, Vă mulțumesc. Și noi suntem foarte puțini astăzi la ședință din diferite motive și Atena n-ar fi unul dintre acestea. Oamenii sunt bolnavi, pur și simplu. Vreau să-i spun lui Inge doar următorul lucru. Discuția pe care am avut-o în cadrul unei ședințe interne a fost uh, elocventă în ceea ce privește poziția noastră, care poziție se apropie, apropie foarte mult de cele spuse de antevorbitorul meu. Deci noi suntem de acord cu faptul că trebuie să existe un echilibru perfect între responsabilitățile politice și uh, uh, micromanagement. Cred că putem găsi acest uh, echilibru, însă îmi dau seama că va trebui să discutăm uh, în viitor pentru a găsi punctul de întâlnire a dorințelor noastre. Vă mulțumesc. Văd că nu mai există alți, uh, alte persoane care doresc să ia cuvântul. Atunci dați-mi voie să spun două lucruri. Gören și domnul Heglund au vorbit. E clar, trebuie să avem mare grijă. Parlamentul trebuie să își înțeleagă rolul politic și tocmai de aceea nu trebuie să se implice prea mult în aspectele administrative. Și asta, acest lucru este complicat în momentul în care vine vorba despre acte delegate. Știm ce se întâmplă în momentul în care Parlamentul European merge prea departe și se implică prea mult în gestiunea fondurilor. Fondul de solidaritate este un exemplu în acest sens. Există o serie de alte proceduri pe care le vom vota astăzi, însă de fiecare dată când se apelează la fondul de solidaritate și trebuie să facem transferurile, ne dăm seama că situația se complică. Nu știm exact cum trebuie să procedăm uh, pentru că vedem că există din ce în ce mai multe cazuri în care se face apel la aceste fonduri. Ne așteptam la un uh, număr scăzut de solicitări, însă în ultimul timp ne dăm seama că numărul lor crește. Deci există o mulțime de situații în care Parlamentul se simte obligat să se implice, chiar dacă implicarea sa nu aduce niciun fel de valoare adăugată întregului proces. Bine, dar în fond și la urma urmei, în majoritatea cazurilor suntem de acord cu propunerile Comisiei. În final, deci, această filosofie a partajării sarcinilor, a simplificării uh, modului de lucru, trebuie să reprezinte linia directoare pe care o urmăm și în cazul uh, bugetului. Încă un punct. În ceea ce privește calendarul, trebuie să discutăm din nou cu coordonatorii. Am primit uh, un, o scrisoare din partea președintelui Comisiei Regii Acolo se solicită un termen suplimentar pentru ca și Comisia Regii să poată, ia, să, poată să ia poziție. De tous les fonds de, de coeziune et des fonds structurels în ceea ce privește fondurile de coeziune și structurale și în ceea ce privește gestionarea banilor europeni, trebuie să, bineînțeles, să discutăm cu Inge, cu coordonatorul, pentru a vedea cum adaptăm calendarul. calendarul. Vreau să Adaug faptul că, dat fiind că este un uh, dosar delicat, acum lucrăm pe baza unor amendamente redactate în engleză, dar trebuie să facem în așa fel încât, uh, în momentul în care ajungem la faza decizionară a procedurilor noastre, să respectăm codul multilingvismului. Acest lucru este de la sine înțeles. Foarte bine. Inge, dorești să iei cuvântul? Pentru comentarii Mulțumesc pentru comentarii, dragă Göran, dragă Haglund. Avem același obiectiv comun și eu doresc să avem ca rezultat un document politic. Însă și uh, regulamentul de procedură este un document pentru administrație, iar obiectivul meu a fost să știm cine uh, cheltuiește banul european. Deci am pus o întrebare referitoare la obligația de justificare, de asemenea am analizat modul în care comisia mai poate să știe ceva dacă tot bugetul este dat către alții în exterior, pentru că comisia este un fel de consiliu de supraveghere în acest sens și întrebarea este, dorim noi și noi suntem un, comisie, un consiliu de supraveghere al altui consiliu de supraveghere și dorim să rămânem transparenți. Deci, întrebarea este, dorim să avem o implementare a bugetului prin intermediul băncilor private sau dorim să spunem că aceștia sunt bani de la contribuabil și că dorim să facem acest lucru prin bănci uh, care au o misiune comunitară. Acestea sunt întrebările asupra cărora ne-am aplecat. Am simplificat lucrurile și am uh, făcut niște indicații cât se poate declare comisiei referitoare la modul în care trebuie uh, calculate, de exemplu, cheltuielile de personal. Noi am încercat să intrăm cât se poate de mult în detaliu, le-am spus că vom porni de la calculele statelor membre, iar odată ce acest lucru a fost clarificat, cred că trebuie să ținem cont de criteriile de la nivel național care să fie luate în considerare. În felul acesta, um, iată, am creat un model cât se poate de clar, însă trebuie spus că nici la Comisie nu toată lumea este de acord cu același lucru, pentru că există interese diferite ale fiecărei direcții generale. Întrebarea noastră principală va fi uh, cum vom uh, ști ce se întâmplă cu banii europeni, cum putem să ne asigurăm că obiectivele noastre politice vor fi realizate. De aceea am înaintat niște amendamente în care am solicitat și am spus că implementarea este întotdeauna dependentă de uh, existența unui act de bază un act de bază juridic în care să fie uh, notate toate aceste competențe. Acest lucru nu a existat până acum. Până acum se, uh, nu a existat această prevedere referitoare la atribuirea, atribuirea directă a resurselor în întreprinderi. Noi până acum am observat numai în final cum au fost cheltuiți anumiți bani în întreprinderi și acest lucru nu trebuie să se repete, pentru că acum știm concret ce se poate face cu banii. Uh, Sigur, Consiliul uh, s-a plâns pe bună dreptate că vorbim aici despre un cec în alb. Și da, trebuie să ne gândim cum vom face lucrurile și care vor fi garanțiile pe care le vom introduce. Pentru că noi am încercat să introducem anumite garanții. Pe lângă aceasta, există multe alte detalii de natură tehnică, de asemenea și de natură informatică, Sigur, nu putem să trecem peste aceste lucruri fără să ne aplecăm asupra lor. Sunt detalii care provin din alte documente, detalii importante și am încercat, de asemenea, să ținem cont și de interesul politic, să îmbunătățim transparența documentelor uh, pe care le obținem pentru planificarea bugetară. Și cred că este interesul tuturor să fim cât se poate de transparenți. Până una alta nu am fost prea răsfățați în acest sens, însă putem să încercăm să îmbunătățim lucrurile pe această direcție. Și cred că în ceea ce privește managementul partajat, uh, trebuie să avem o nouă propunere a um, managementului controlului, iar la articolul 65 uh, nu știm exact uh, cum vor arăta lucrurile foarte clar, însă trebuie să fim atenți pentru că putem să folosim anumite cuvinte banale care să ducă la un haos total. Deci trebuie să fim precauți, pentru că anumite lucruri uh, sună complicate, dar sunt cât se poate de simple. Trebuie de asemenea să deținem cunoștințele referitoare la ce se face cu banii europeni, pentru că de aceea am fost aleși. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și dacă aveți cumva întrebări, vă stau cu mare plăcere la dispoziție. Noi suntem uh, dispuși zi și noapte să răspundem la întrebări și să explicăm cum stau lucrurile, însă trebuie să spun că până acum nu a vrut nimeni să știe nimic. Un lucru care nu mi se pare așa de plăcut. Așa încât haideți să ne preocupăm cât se poate de activ de această temă, pentru că în spatele acestor lucruri se află mult mai multe lucruri decât micromanagementul în final, cu acest proiect, așa cum va fi el înaintat, se pot face foarte multe lucruri și asta în interesul nostru. Însă nimeni nu s-a gândit la noi. Comisia a încercat, așa cum o face întotdeauna, să înlăture banii de la ea și această răspundere aș vrea să fie totuși și de partea Comisiei și de partea noastră. Acesta este obiectivul acestui raport și al amendamentelor înaintate. Vă mulțumesc! Merci, Inge! Mulțumesc, Inge! putem uh, să o eliberăm pe Inge, fiindcă are uh, alte îndatoriri acum și o să continuăm, așa cum am uh, spus, avem o trecere revistă la fiecare reuniune. Vă propun acum să trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, în mod excepțional. Uh, o să um, facem acest vot de transfer pentru ca Helga să poată și a pleca uh, rapid. Helga? Mulțumesc. Grupul meu. Um, iată, deci că trebuie să plec mai devreme, fiindcă uh, am unele probleme și mă bucur că pot să fac acest lucru acum. Este vorba de o solicitare de transfer um, care se referă la modificări ale schemei de personal în Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Aceste modificări ale schemei de personal a CES uh, va duce la economii în buget, iar a doua modificare este neutră la nivel bugetar. Vă rog să supuneți la vot acest transfer și eu recomand adoptarea sa. Les, les deux en même temps. Amândouă în același timp? Uh, dacă nu sunt obiecții, eu cred că putem să facem așa, dar colegii au ultimul cuvânt până la urmă. Bun, uh, Helga a făcut această solicitare, destul de clară. Deci supunem la vot împreună. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Pen- împotrivă, mă scuzați. Două persoane împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri. Cele două transferuri sunt deci adoptate. Mulțumesc. Helgei care se poate duce acum la Budapesta. Îi urăm toate cele bune. Revenim acum la ordinea de zi, aș, în ordinea în care a fost să se prevăzută, pregătirea bugetului 2012, punctul 4 de pe ordinea de zi. Ieri am avut un trilog. Îi dau acum cuvântul doamnei Balțani, care a reprezentat Uh, la acest trilog orientările Parlamentului. Francesca, ai cuvântul. Grazie, președinte. Ieri se tenut... Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ieri am avut uh, un trilog cu privire la uh, bugetul 2012. În această fază nu discutăm cifre, așa că discuția a fost cât se poate de simplistă. A fost ușor să discutăm despre prioritățile bugetare. Și liniile directoare pe care le-am uh, discutat se referau în special la strategia 2020, UE 2020, care se află de fapt în centrul bugetului 2012. Încercăm, practic, să mergem în aceeași direcție ca și Consiliul și Comisia. N-are niciun sens să revitalizăm Europa pe termen uh, mediu și scurt dacă nu, suntem, nu avem într-adevăr o atitudine constructivă. Bineînțeles că un buget bun în perioada de criză nu poate fi un buget uh, de creștere. Nu avem volumurile necesare pe care le putem uh, muta dintr-o rubrică între alta. În momentul acesta de criză avem nevoie de un buget care să se concentreze pe niște teme esențiale. Însă pentru a face lucrul acesta trebuie să înțelegem foarte bine care sunt cheltuielile ce trebuie să fie sporite, care sunt prioritățile care trebuie să fie urmărite. Acestea sunt în special domeniile care vizează practic viitorul comunității noastre. De acolo trebuie să investim. În ceea ce privește reportarea de anul trecut, trebuie să ne gândim dacă putem să să avem o atitudine flexibilă și orizontală în același timp. Nu am avut posibilitatea de a discuta în detaliu, însă, în orice caz, atmosfera a fost una foarte pozitivă am văzut că există disponibilitatea de a face investiții în cadrul strategiei UE 2020 și aceasta este reacția potrivită în acest moment de criză. Președinția ungară a fost de acord că pentru anul 2012 avem nevoie de un buget puternic. Ne aflăm acum la finele lunii martie și dați-mi voie să vă reamintesc că în această perioadă de început trebuie să ne concentrăm asupra unor proiecte esențiale și până la 3 iunie trebuie să obținem o uh, imagine de ansamblu asupra proiectelor esențiale din punctul de vedere al Comisiei. Vom uh, prezenta un raport pe această temă și vom afla cu această ocazie care au fost proiectele care în trecut au fost încununate de succes, care sunt uh, proiectele pilot care trebuie să fie sprijinite pe viitor și care este modul în care aceste proiecte pilot pot fi continuate în uh, anul 2012 cu ajutorul bugetului pentru 2012. Oricum, marjele sunt uh, scăzute și tocmai de aceea trebuie să ne gândim, să ne axăm în special pe proiectele pilot foarte importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, vreau să fac o adăugire la ce a spus Francesca. Aș dori să spun și eu, la rândul meu, faptul că acest trilog în ceea ce privește proiectul de buget pentru 2012 a fost, așa cum se întâmplă adesea în această perioadă a anului, nu una, un schimb de vederi cum trebuie, ci un schimb de discursuri unilaterale. Consiliul ne explica de ce trebuie ca bugetul să fie cât mai limitat, iar Francesca prezenta poziția Parlamentului la nivelul orientărilor generale, așa cum a spus și ea. Așa cum a spus și Francesca, este bine totuși faptul că um, toată lumea dorește uh, să ia ca punct de referință major Europa 2020, ceea ce ar trebui să înlesnească acordul privind prioritățile pozitive sau negative. Totuși, eh, frustrant rămâne faptul că, până la urmă, interlocutorii noștri într-un astfel de dialog tripartit, președinția uh, ungară, uh, sunt legați la mâini și la picioare de ceea ce se mm, hotărăște la nivelul administrației, a, administrației, a secretarul uh, Consiliului și reprezentanții uh, președinției uh, uh, ungare. Deci uh, nu, nu ieșim uh, niciun fel din acest limbaj de lemn. Până la urmă, poate ar fi mai bine să facem schimb de texte scrise. Am fost uimit și vreau să spun la nivel personal uluit de faptul că nu s-a făcut niciun comentariu, în afară de acel no comment, niciun comentariu, în momentul în care eu, uh, cu toată capacitatea de persoasiune de care dau dovadă, care este totuși s-a dovedit, s-a dovedit limitată, eu am pledat în acest cadru, așa cum am făcut-o, am avut prilejul să o fac la nivel bilateral cu, in, cu părțile interesate câteva săptămâni, câteva zile înainte, am pledat, deci, pentru faptul ca, uh, relând o practică obișnuită până acum câțiva ani, pe care am abandonat-o, de fapt nici nu știu de ce acum câțiva ani, să concentrăm dezbaterea politică asupra cifrelor bugetului interinstituționale, asupra creditelor de angajament și nu asupra creditelor de plăți. Mai devreme, Gărant eh, ne spunea, ne reamintea că suntem un organism politic, iar organismele politice eh, sunt interesate de angajamente la nivel bugetar. Alegerile politice se exprimă în angajamente. Odată ce am angajat creditele, trebuie și plătite. Iar creditele de plăți nu sunt decât consecința matematică și juridică obligatorie, inevitabilă mai devreme sau mai târziu, a angajamentelor care au fost făcute. în ultimii ani eh, și mai ales anul trecut când am discutat bugetul 2011, din potrivă, dezbaterea s-a concentrat asupra plăților și dacă se întâmplă acest lucru, din nou, anul acesta ne vom regăsi într-o situație fără ieșire, fiindcă în urma deciziilor anterioare, dat fiind că regimul de consum al creditelor eh, a fondurilor structurale Uh, devenit mai puternic și în urma cheltuielilor în cadrul, din cadrul planului de redresare economică în care trebuia sprijinită economica, econ, economia europeană într-o perioadă de criză, iată, deci acum plățile vor, uh, vor fi majorate acum în 2011 și în 2012 în egală măsură. Iar dacă noi continuăm să avem uh, uh, un, uh, un uh, discurs public de uh, austeritate economică care trebuie să se aplice în cele 27 de state membre și uh, în bugetul Uniunii Europene și dacă ne concentrăm pe, pe creditele de plăți, ne vom regăsi într-o situație absurdă. Am încercat să susțin această cauză și o fac public, fiindcă, iată, suntem într-o ședință publică care este difuzată și pe internet mai mult. Uh, și m-a surprins, m-a dezamăgit faptul că, iată, am constatat că această pledoarie a mea nu a uh, suscitat nicio remarcă. Nici pentru, nici contra. Tăcere totală. Aproape tăcere autistică, aș putea spune, din partea celorlalte instituții. Bun, voiam să vă aduc la cunoștință acest fapt dat fiind faptul că în câteva minute o să trebuiască să luăm o hotărâre cu privire la creditele de plăți 2011 și va, vom avea o, și ni se va ilustra această contradicție politică în care ne regăsim la ora actuală și vor mai exista și altele, bineînțeles. Și trebuie să ne așteptăm la asta. comisarul Lewandowski ne-a dat indicații în acest sens în momentul în care a fost prezent la comisia noastră și dat fiind toate informațiile pe care le-a primit de atunci în ceea ce privește proiectul de buget 2012, Comisia Europeană va fi obligată din motive juridice să propună majorarea creditelor de plăți care ar putea uh, să fie un procent, să, să pară un procent mare, chiar dacă nu este vorba decât de punerea în aplicare a unei decizii politice anterioare. Mai multă lume dorește să ia cuvântul. Domnul Bocroș dorește să ia cuvântul în primul rând. Thank you, Mr. Chairman. Just a short remark. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate dați-mi voie să vă spun că sunt uh, foarte dezamăgit de faptul că coordonatorii grupurilor mici au fost excluși de la trilogul de ieri cum să ne facem treaba în cadrul grupurilor noastre, cum le putem oferi colegilor uh, informații solide dacă suntem uh, excluși de la întâlnirile importante. Sper că e ultima dată când se mai întâmplă. Mulțumesc! coleg, Salvador Gariga. Domnul Gariga. Gracias, presidente. Eh, como cor... Vă mulțumesc, domnule președinte. ca reprezentant al grupului PPE, dați-mi voie să mă refer la cele spuse de președintele la masur. Bineînțeles că mai trebuie să vorbim despre creditele de plăți pentru 2011. Doamna Balzani este raportor pentru bugetul uh, pe 2012. În orice caz, punctul de plecare este deosebit de dificil. Și am observat asta la primul trilog. Comisia Europeană a declarat cât se poate declar că vom avea probabil mai multe credite de plăți pentru 2012 și 2013 decât în 2011 și pentru 2011 știm că deja că creditele de plăți au fost insuficiente insuficiente pentru a acoperi nevoile. Avem o mulțime de, de plăți uh, necesare în cadrul responsabilității, în cadrul uh, plan, planurilor multianuale. Există, bineînțeles, și uh, fondul de solidaritate care nu este prea bogat și tocmai de aceea, doamnă Balzani, trebuie să evităm de la bun început ca în octombrie-noiembrie anul acesta să ne regăsim uh, din nou în poziția de a vedea, de a avea în față o declarație unilaterală din partea Consiliului o declarație prin care ni se transmite că creditele de plăți trebuie să fie scăzute, fără ca noi să mai avem posibilitatea de a intervi. Și mai există, bineînțeles, și acordul interinstituțional uh, ca, conform căruia, în cazuri în care este necesar, creditele de plată trebuie să fie puse la dispoziție. Bineînțeles, Consiliul nu este de acord cu această prevedere și trebuie să ne gândim de la bun început ce s-ar întâmpla în cazul în care ne vom confrunta cu o asemenea situație. În orice caz, în momentul de față este greu să proiectăm un buget care este prevăzut de la bun început cu credite de plăți in, insuficiente. Nu funcționează un astfel de buget. Și domnul Lewandowski a spus că ar trebui să facem uh, la fel ca și în cazul programului ITER. În, ca, în ceea ce privește uh, creditele din 2010, uh, acestea au fost epuizate și dacă vrem să continuăm programul ITER în 2012, atunci am avea nevoie, mai mult ca sigur, de fonduri adiționale, suplimentare. Și Uniunea Europeană ar trebui să ajungă la un consens și asupra acestei teme în anul 2012. Ce facem cu ITER? și să pune întrebarea de unde putem obține aceste fonduri suplimentare. Cum putem să ne transformăm în realitate toate responsabilitățile am, uh, asumate. Vă mulțumim, urmează Henga, Helga. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi de la bun început să vă spun că uh, da, îl înțeleg pe domnul Bocroș. Nu a fost cea mai bună procedură aceea de a exclude pe coordonatorii grupelor, grupurilor mici de la trilog. Și acum, domnule președinte, în ceea ce privește propunerea dumneavoastră de a ne concentra asupra problemei uh, creditelor. Da, mi se pare că e o idee importantă și îmi pare foarte rău că atitudinea Consiliului a fost una de-a dreptul autistă. Aceasta reflectă, practic, uh, problema politică cu care ne confruntăm. Însă, haideți să ne gândim că cei din comisie au fost de acord cu noi, spunând că problema creditelor este importantă și asta trebuie să facem pe viitor. În ceea ce privește fondul pentru solidaritate, cred că trebuie să insistăm asupra declarației de plăți de anul trecut. Și acum, în ceea ce privește ITER, dați-mi voie să vă spun următoarele. Noi, ecologiștii, ne opunem unor asemenea investiții. Ne gândim la riscurile implicate de tehnologie și, în cazul ITER, credem că un test de stres e, ar fi necesar. Gândiți-vă la deșeurile nucleare care nu se știe ce se va întâmpla cu, el, cu, cu ele. Și uh, știu că în țara mea situația este puțin mai evoluată decât în Franța sau în alte state. În orice caz, consider că noi, europenii, ar trebui să ne referim la aceste teme și nu ar trebui pur și simplu să urmăm linia Comisiei, adică să găsim banii necesari, ci ar trebui să avem o atitudine mai holistică în ceea ce privește problemele legate de asemenea proiecte. Uh. Mulțumesc, Helga pentru aceste comentarii. Vreau să vă răspund imediat, pentru că poate se va face aceeași remarcă în ceea ce privește alcătuirea delegațiilor la, care participă la aceste triloguri. M-au surprins comentariile făcute, fiindcă noi nu facem decât să aplicăm decizia luată în unanimitate pe 10 februarie 2010 de către coordonatori, iar aceasta este și o tradiție la Comisia pentru Bugete în această zi. Pe 10 februarie am hotărât modul în care va fi prezentată Comisia pentru Buget la toate manifestările exterioare, toate evenimentele exter- externe, în ceea ce privește uh, studiile, audierile, consultările cu AFET uh, și cu uh, Comitetul Consiliului în ceea ce privește securitate și apărare, grupul de lucru, aceste triloguri, delegațiile, cum ar fi uh, cea care va vorbi acum despre ITER și în ceea ce privește trilog le-am hotărât, în conformitate cu o practică foarte veche, că delegația Comisiei pentru Buget va fi restrânsă la președinte și raportori. Raportorii subiectelor care sunt pe ordinea de zi. Punct. Cu posibilitatea pentru toate grupurile care doresc acest lucru de a avea un reprezentant la nivelul uh, asistenților sau funcționarilor. Trebuie să știți că în cadrul unui trilog nu uh, poate exista decât un singur uh, purtător de cuvânt și o singură luare, o singură poziție în numele Parlamentului și că astfel nu avem decât uh, un singur om politic care este președintele Consiliului și comisarul din partea Comisiei și gata, punct. Uh, așa stând lucrurile. Eu uh, am încercat să mă asigur uh, pe tot parcursul anului trecut și o să fac același lucru anul acesta, ca de fiecare dată când uh, avem cu adevărat un trilog important la nivel politic, să avem la masa negocierilor și alți reprezentanți politici în funcție de subiect și, așa cum știe colegul nostru, Uh, la acest subiect, uh, lumea a rămas mută și ce am făcut noi, uh, am avut o, pe, o, o perioadă de preconciliere cu biroul Parlamentului, acolo unde nimeni nu a rămas mut pentru a reuși să avem un pentru a stabili compromisul nostru, nostru comun în ceea ce privește estimările Parlamentului European pentru anul 2012 și cred că putem să continuăm pe aceeași linie. Domnul Haglund. Chairman, at this stage I don't have that much. Domnule președinte, în acest moment nu am atât de multe de adăugat. Înțeleg uh, punctul de vedere exprimat de domnul președinte și apreciez promisiunea pe care ați făcut-o ieri referitoare la această chestiune privind grupurile. Apreciem faptul că ați promis că la viitoarele triloguri de importanță politică toate grupurile să fie reprezentate. în continuare, personal, simt că acest echilibru ar trebui să fie garantat și cred că nu ar trebui să avem 20 uh, de persoane vorbind în numele Parlamentului, pentru că dacă avem 20 de persoane care vorbesc în numele Parlamentului, avem prea multe voci și sigur există o voce care vorbește, cea a raportorului, însă uh, am putea avea și coordonatorii prezenți, chiar dacă nu spun nimic, pentru a vedea care sunt uh, direcțiile pe care se merge. Dar aceasta este doar o chestiune de abordare și cred că ar fi bine să discutăm la un moment dat, uh, la reuniunea coordonatorilor, acest uh, aspect, această mică problemă a grupurilor parlamentare de mici dimensiuni. Însă apreciez promisiunea făcută de președinte ieri și sunt mulțumit cu aceasta. Mulțumesc, Goran Fian. Mulțumesc. În ceea ce privește trilogul, nu doresc să intru în mai multe amănunte, însă trebuie să ne uh, gândim foarte bine la fluxul de informații, pentru că, sigur, nu poate să fie toată lumea prezentă. Formatul ar fi unul nerezonabil, însă este important ca informațiile să se transmită. Două comentarii. Primul referitor la creditele de plată și de angajament. Sunt de acord cu Helga și cu alții care au spus că prioritățile noastre s-au axat pe aceste credite, pe angajamentele ambițioase. Însă, Consiliul anul trecut a fost uh, oarecum generos în ceea ce privește angajamentele, a acceptat linia Parlamentului, însă atunci când a venit vorba de creditele de plată a fost cât se poate de rigid. Nu a dat nimic mai mult peste 1,91%. De aceea cred că ar trebui să creăm, să nu creăm o prăpastie tot mai mare între creditele de plată și cele de angajament. Uh, pentru că dacă ajungem într-o situație în care sunt refuzate creditele de plată și ne concentrăm numai asupra neimplementării politicilor pentru a găsi surse de uh, redesfășurare, atunci uh, vom ajunge într-o situație problematică la nivel politic. De aceea, cred că trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor esențiale și nu să spunem că creditele de angajament sunt, cele, sunt prioritatea noastră. Trebuie să vedem cum sunt implementate. Trebuie să ne gândim la legătura între creditele de plată și cele de angajament și să ne concentrăm asupra acestei legături. Nu să spunem uh, numai, uh, sigur, angajamente ambițioase și cu asta am terminat. Deci trebuie să analizăm mai în profunzime această legătură între plăți și angajamente. În ceea ce a spus Peter, este într-adevăr oarecum frustrant că ne aflăm într-o situație în care suntem puși în fața unei uh, lupte legale. Putem să utilizăm anumite lucruri sau nu? În ceea ce privește ITER-ul și situația acesteia din anul 2010, întrebarea este dacă vom putea găsi uh, resurse pentru 2012 sau nu. Însă este clar că nu acceptăm uh, o redesfășurare a altor linii prioritare în favoarea ITER. Cred că este nerezonabil să uh, reatribuim sume mari de, um, la nivel de miliarde și să le atribuim în alte direcții. Nu cred că ar trebui să ne gândim dacă pentru 2010, 2011, 2012 găsim aceste uh, chestiuni, însă această problemă a redesfășurării este una importantă pentru noi și cred că ar trebui să o analizăm. Mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să fac două observații. În ceea ce privește angajamente și plăți, poate că acest subiect ar trebui să fie ridicat uh, la nivelul regulamentului financiar, fiindcă creditele de plăți, până la urmă, sunt cheltuieli obligatorii într-un fel. Uh, am eliminat această distincție între cheltuieli obligatorii și neobligatorii care erau numite greșit dar, în acest fel, dar creditele de plăți sunt cheltuieli obligatorii. Și uh, Goran are dreptate. Dacă uh, dacă dorim ca dezbaterea să se concentreze pe creditele de angajament, nu are sens ca creditele de plăți să fie tratate ca plăți obligatorii. Dacă Consiliul găsește o modalitate de a face o distinție între aceste două, atunci gestiunea va fi catastrofală și aproape ireală, aș putea spune. Deci, acest aspect uh, uh, ar putea fi discutat în ceea ce privește regulamentul financiar. În ceea ce privește ITER, uh, discuțiile s-au terminat pentru bugetul 2010 s-au încheiat discuțiile astfel încât trebuie acum să vedem dacă Comisia Europeană ne propune ceva pentru bugetul 2012. Deci am putea relua negocierile, așa cum a spus și Helga, reamintit poziția grupului său în ceea ce privește, deci, bugetul 2012. Laslo Surian are cuvântul. Laslo. În primul rând, aș vrea să spun câteva cuvinte referitoare la acest uh, subiect. Dacă Consiliul în timpul uh, negocierilor privind bugetul, va analiza creditele de plată și va dori să facă propuneri de reducere majoră a acestora, atunci vom fi obligați îmi cer scuze, nu aud. Uh, tehnica nu funcționează. Franceza nu funcționează. Mai sunt și alte canale care nu funcționează. Funcționează canalul uh, de franceză? Întreabă domnul președinte. Gata. Gata, aud din nou, totul bine. Leșlu. Akkor elkezdem újra, ha a... Vă rog, permiteți-mi să încep din nou. Dacă Consiliul aduce creditele de plată la un nivel prea scăzut, atunci va trebui să apărăm părerea noastră, pornind de la premisa că părerea noastră este că plățile vor fi aduse la un nivel atât de mic, astfel încât nu vom mai putea funcționa. Aceasta a fost situația de anul trecut și esența dezbaterii, așa cum a subliniat și președintele, nu se concentrează asupra angajamentelor uh, politice, ci uh, noi acționăm într-un mod oarecum greșit. Ne concentrăm asupra creditorului de plată și ne concentrăm ne axăm pe ele. Însă există o serie de alte elemente care sunt în joc și care au fost menționate deja de antevorbitori. Dacă este să ne uităm uh, la planul bugetar uh, de șapte ani, când l-am proiectat pe acesta, a avut loc o dezbatere și ideile noastre s-au concentrat asupra creditelor de plată. Numai o mică parte s-a axat pe plățile în sine. Sigur, poate că este corect, însă dacă este să investim suficient timp pentru a analiza și creditele de angajament și pentru a le adăuga în planul uh, multianual de șapte ani, trebuie să ne gândim că acestea au fost mai multe decât creditele de plată. Deci, uh, a fost, a existat o predeterminare, o tensiune care a fost introdusă automat în acest sistem. Și atunci un stat membru care dorește credite de plată se poate ajunge la situația de a ne apropia foarte mult de plafon. Și iată că apar problemele, pentru că încercăm să punem la dispoziție banii în baza unor transferuri. Deci avem cele două niveluri de dezbatere pe care trebuie să le aducem într-un echilibru. Trebuie să existe un echilibru între ele și trebuie să ne gândim bine la următoarea perspectivă multianuală de șapte ani, pentru că este o chestiune care um, trebuie analizată cu mare atenție. Președintele a spus că a observat cu surprindere că Consiliul nu a răspuns la anumite puncte cât se poate de rezonabile care au fost exprimate. Domnule președinte, nu știu exact care este um, situația noastră în ceea ce privește aceste lucruri, însă dacă este să privim către viitor, dacă este să vedem care este situația angajamentelor, dacă statele membre doresc să se folosească de acestea, observăm că ne aflăm într-o situație imposibilă, pentru că există anumite constrângeri bugetare cărora trebuie să le facem față. Statele membre pot să se adreseze curții de justiție în Luxemburg dacă nu uh, își uh, văd solicitările uh, îndeplinite. Sigur, nu s-a întâmplat până acum așa ceva, însă a, a, a, elnök úr, nagyon is fontos... Nu putem continua pe această cale pentru că, iată, apar o serie de probleme. Și domnul președinte a subliniat câteva aspecte importante. Consiliul a avut posibilitatea să răspundă pentru că reprezentanții Consiliului uh, sunt reprezentanții fiecărui stat în parte. Ei reprezintă 27 de state membre și însă nu au avut mandatul de a spune ceva pe marginea unui punct atât de important cu asemenea implicații majore. Această tăcere politică a fost, de fapt, răspunsul. Și dacă este să ne uităm la cei care au participat la trilog, domnul Bogroș are, îi, este, greșește greșește în totalitate, pentru că nu este adevărat că coordonatorii din partea grupurilor parlamentare mici au fost excluși. Toți coordonatorii au fost excluși. Noi l-am avut pe Salvador Gariga uh, acolo, prezent, dar a fost acolo în, nu în calitate de coordonator, ci pentru că raportorul nostru nu a putut participa și dânsul l-a înlocuit. Iar coordonatorul socialist a fost și el exclus, coordonatorul PPE a fost exclus, deci practic toți coordonatorii au fost excluși. De fapt, Germania, Franța și Regatul Unit au fost excluse din partea Consiliului. Deci cred că este o practică cu care ne-am mai confruntat și în trecut și până la urmă este o practică bună atunci când vorbim despre un trilog uh, relativ modest în ceea ce privește importanța sa. Iar raportorii care au legătură cu punctul de vedere și care uh, sunt implicați ar trebui să fie prezenți. De aceea, mulțumim pentru generozitatea președintelui, pentru că atunci când vorbeam despre teme importante, uh, Uh, el a fost uh, dispus să le permită coordonatorilor uh, participarea. Însă am avut de face acum cu o prezență tăcută, pentru că Parlamentul vorbește într-un singur glas și nu cu 3-4 voci, pentru că dorim să avem un singur rezultat final, astfel, altfel nu vom putea să ne apărăm interesele și nu dorim să pierdem teren în fața Comisiei. Iar grupurile politice, fiecare dintre ele uh, care ne-au însoțit pe acest drum, ar trebui să înțeleagă că trebuie să fim reprezentați uh, de către uh, oameni de specialitate și este foarte bine ca și secretariatul să prezinte un sumar al celor întâmplate pentru a putea deține informațiile și a putea să avem o dezbatere pornind de la informații concrete. De asemenea, trebuie să existe eforturi credibile uh, de a ne exprima părerea. Eu sprijin generozitatea care ne-a fost oferită. Avem șapte, opt sau nouă membri ai delegațiilor prezenți uh, de fiecare dată. Vă mulțumesc. Generozite du président n'est pas... Uh, știți că nu e prima oară când dau dovadă de generozitate. Domnul Harton. Uh, Domnule președinte, vă mulțumim pentru toate aceste noi informații cu privire la trilog. În ceea ce privește Creditele de angajament. Haideți să ne întrebăm dacă anul trecut ele au fost într-adevăr uh, necesare. Dar acordul este în vigoare, trebuie să-l respectăm. Însă, haideți să ne dăm seama că trebuie să facem economii la buget și domnul comisar uh, Lewandowski a fost în vizită la Parlamentul olandez și a, această situație a fost oarecum jenantă pentru că s-a vorbit despre introducerea unor taxe europene. Avem nevoie de mai mulți bani și acești bani vor fi aduși la bugetul comunitar prin intermediul unor noi uh, taxe. Dar eu cred că economiile ar trebui să fie tema esențială. Pardon, excusez-moi, j'attendais la traduction. Îmi cer scuze, așteptam traducerea. Mulțumesc, doamna Andreasen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește diferența între plăți și angajamente. În viață hotărâm mai întâi ce putem să plătim, ce vrem să plătim și după aceea ne angajăm, iar aceasta este procedura pe care ar trebui să o urmăm și la buget. Anul trecut Consiliul a impus această procedură și nu înțelegem că acest lucru se va întâmpla și acum, mai ales în situație de criză. Și nu este deloc inteligent să dezbatem și să punem presiune asupra angajamentelor. Oamenii uh, își fac griji în ceea ce privește banii pe care au în buzunar și uh, ce trebuie să plătească. Această dezbatere inteligentă urmează uh, alteia pe care am auzit-o de multe ori. Este vorba despre faptul că Uniunea Europeană nu are nu suferă de un deficit bugetar. Bineînțeles că nu. Uniunea Europeană hotărăște Uh, care sunt cheltuielile, după care cere bani de la statele membre. Dar nu așa stau lucru, lucrurile și la nivel național, uh, în procedura bugetară. Guvernele naționale trebuie să um, întocmească bugetul, să hotărască cheltuielile, iar după aceea vo, uh, vor trebui să um, strângă banii. Nu, nu îi primesc pur și simplu, trebuie să facă rost de ei. În ceea ce privește participarea grupurilor mai mici, îmi pare rău, dar dacă s-a luat o astfel de hotărâre, aceasta nu a fost democratică, democratică și cred că trebuie să fie rectificată. Anul trecut, mulți dintre noi, membrii grupurilor mici, nu au fost prezenți la, la negocierile bugetare și cred că nu este o situație democratică. Vă mulțumesc! Domnule, domnul președinte, îmi pare rău, doamnă Anderson, dar uh, procesul a fost întru totul democratic. Democrația nu înseamnă că hotărâm în unanimitate, ci în majoritate, da? Toate hotările noastre au fost luate în mod transparent și democratic. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Uh, domnul Fern? Aș dori să răspund colegei mele. În primul rând, în ceea ce privește uh, modul în care este structurat acest dialog uh, tripartit. Așa stau lucrurile în tot Parlamentul. La fiecare uh, uh, trilog legislativ sunt reprezentați de raportori și președinte și gata. Din motive practice, fiindcă este vorba de negocieri, nu este vorba de un vot al Parlamentului aici la trilog, este vorba de negocieri și trebuie să respectăm unele norme practice. Și lucrurile e bine că stau așa să vedem uh, unde este problema. Problema a apărut anul trecut, fiindcă atunci uh, toți reprezentanții Parlamentului proveneau de la același grup politic, iar acest lucru ar putea să reprezinte o problemă, într-adevăr, dar nu putem să avem reprezentare de plină la nivelul trilogului, fiindcă s-ar transforma trilogul în total altceva. Asta unu. În, în al doilea rând, colega noastră spune că Uniunea Europeană uh, Um, hotărăște care va fi bugetul și după aceea vin banii. Dar nu e adevărat. Nu țineți cont de cadrul financiar. Avem plafoane pentru fiecare uh, exercițiu bugetar pe care nu le putem depăși și avem foarte multe plafoane, mul- plafoane multiple pentru resursele proprii și așa mai departe și acest, pe acestea nu le putem schimba noi. Iar toate statele membre au ratificat acest lucru. Sistemul resurselor proprii au fost ratificate de toate statele membre și fiecare stat membru beneficiază de un drept de veto. Și nu putem trece cu vederea acest lucru spunând că noi întocmim bugetul și după aceea cerem bani de la statele membre, fiindcă lucrurile nu stau așa. Domnul președinte, dacă, Reimer, dacă dorești să reacționezi la cele spuse de colega noastră, eh, mai întâi dau cuvântul lui James, după care eh, ție, Reimer. James. În primul rând, în ceea ce privește procedura, um, Așa este, eu um, am uh, făcut parte dintr-un grup mare mai mult timp decât uh, am făcut parte dintr-un grup mic. Întotdeauna uh, președintele și raportorii reprezintă Parlamentul la un dialog tripartit și trebuie să se mențină lucrurile așa, fiindcă altfel situația va fi haotică. Dar Trebuie să uh, limpezim faptul că uh, în uh, noua procedură se aplică procesului de conciliere, fiindcă aici exista unele nelămuriri în ceea ce privește participarea la conciliere. Avem 27 uh, de, state, 27 de membri, din câte am înțeles eu, dar uh, nu știam sigur dacă aceștia puteau participa la conciliere. Deci ar fi bine să profităm de această ocazie, să lămurim unde pot participa membrii și unde nu, pentru ca până la urmă uh, să fim informați pentru a reuși să avem un acord unanim în momentul în care se ia decizia finală. În ceea ce privește conținutul, acest diferență între această chestiune a creditelor de angajamente și de plăți, știm că Eh, adesea avem angajamente după care vin plățile sau uneori ne asumăm angajamente uriașe fără, ca, fără să avem bani la dispoziție. Nu e nimic nou, totul se, tot timpul se întâmplă Asta la sfârșitul eh, previz, eh, perspective financiare, când avem angajamente, dar nu mai avem bani, trebuie să vedem cum putem rezolva această problemă, fiindcă lipsa de bani nu se va schimba. Statele membre întotdeauna vor lua angajamente pentru care nu pot să scoate bani din buzunar. Vă mulțumesc, Reimer. <clears throat> Äh, Cred că, pornind de la această decizie politică ce trebuie să fie luată în ceea ce privește creditele de plăți și angajament, um, e nevoie de o dezbatere care să ducă, într-adevăr, la luarea unei decizii cât se poate de corecte. În momentul de față avem o discrepanță absolut enormă între cele două și lucrul acesta aduce cu sine o serie de probleme atât pentru executarea bugetului 2012 cât și pentru statele membre. Și asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește procedura, dați-mi voie să vă amintesc că în urmă cu mulți ani ne-am confruntat cu o situație în care negocierile cu privire la un cadru uh, multianual au fost făcute, purtate de către președinte și uh, raportori, doar ei. Și aceștia mai făceau parte și din același grup politic. După aceea am avut uh, reversul uh, medaliei și anume o concentrare, o, o extindere a numărului uh, de coordonatori și raportori și raportori din umbră și reprezentanți ai diferitelor grupuri la trilog. Sala era chiar atât, era atât de plină încât uh, dezbaterea nu putea fi purtată și situația nu se putea pro- propaga în felul acesta. Și vă aduc aminte că și înainte de um, promulgarea regulamentului cu privire la um, SAE, am avut de-a face cu aceeași situație. Însă, într-un final, am ajuns la un consens și anume, suntem de acord că toate delegațiile trebuie să fie prezente la uh, negocieri, asta pentru a se asigura că negocierile merg într-adevăr în direcția uh, potrivită. Uh, dar, în același timp, uh, se respecta faptul că raportorul raportorii și președintele sunt cei care au dreptul să ia cuvântul. Prezenții ceilalți erau pur și simplu uh, acolo pentru a controla cele spuse. Deci, se poate aplica în practică această procedură, ea funcționează și tocmai de aceea această formă uh, această compoziție a delegației Parlamentului European trebuie să fie păstrată și pe viitor. Asta nu înseamnă însă că puterea celorlaltor delegații sau celorlaltor uh, coordonatori este oarecum limitată. Nu. Împărțim, ne împărțim responsabilitățile noi între uh, grupurile politice, dar cei care iau cuvântul la trilog nu vorbesc în numele grupurilor politice pe care le reprezintă, ci vorbesc în numele nostru al tuturor. Și uh, eu am renunțat uh, la a fi uh, de față la acest uh, trilog asta, chiar dacă vreau să vorbesc despre fondul de solidaritate, dar am făcut lucrul acesta tocmai pentru că aveam încredere în cei care ne reprezentau. Mulțumesc! Cher Reimer, cher Mulțumesc, dragă Reimer, dragă predecesor. dau seama că, între ghilimele, generozitatea președintelui duce la această confuzie. Dar să, o să încercăm să facem față. Ultima remarcă în ceea ce privește creditele de angajament și de plăți, pentru a mă referi la ce spunea colega noastră. Într-adevăr, este important până la urmă, ce e important până la urmă sunt banii cheltuiți cu adevărat. Dar odată ce am hotărât, îmi cer scuze, spune domnul președinte, odată ce am hotărât să facem anumite cheltuieli, și am semnat o achiziție publică și că am, am semnat unele contracte, am primit servicii, am angajat funcționari, trebuie să plătim. Și acum a, suntem în, într-o asemenea situație. Lucrările sunt făcute, funcționarii sunt angajați și după aceea ni se spune că nu mai avem bani. Este absurd. Deci, bineînțeles, trebuie să negociem nivelul de credite în funcție de uh, de cheltuielile pe care le putem permite. Dar odată ce s-a luat hotărârea de a angaja credite, suntem obligați să scoatem bani din buzunar. Așa stau lucrurile. Și trebuie să spulberăm această ambiguitate, fiindcă și azi dimineață am constatat niște uh, contradicții inexplicabile și stupide în acest sens și interpretez tăcerea Consiliului cu privire la remarcile făcute de mine, ca însemnând faptul că, în realitate, suntem în aceeași situație ca în anii trecuți, sau mai ales ca în anul trecut, interlocutorul nostru al Consiliului, este vorba de Consiliu, nu este un interlocutor care deține un mandat politic pentru a avea un schimb de păreri cu Parlamentul European. În realitate, Uh, acest uh, interlocutor este, uh, este controlat de funcționari. Nu vreau să îi critic pe funcționari, a fost și eu funcționar la Ministerul Finanțelor, dar pe funcționar nu interesează decât plățile. Aceasta este, aceasta este raționamentul contabililor, iar noi suntem oameni politici. Și, din păcate, în procedurile noastre nu reușim să avem un adevărat schimb de păreri și, până la urmă, o negociere politică decât la finele procedurii, decât după votul Consiliului. Iar uh, pe tot parcursul primului semestru al anului nu avem un adevărat schimb de vederi politic în ciuda eforturilor noastre. Bun. Stimați colegi, o să închei acest uh, schimb de păreri politic um, uh, pe care cel puțin reușim să-l avem uh, la, uh, la comisia noastră și ați înțeles ce vrea să spună colega Balzani în ceea ce privește proiectele de uh, pregătitoare pentru care dorește acordul dumneavoastră pentru a putea avea calendarul pe care ni l-a prezentat. Trecem deci la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre deci am eliminat 6 și 7. Am ajuns deci la punctul 9 E vorba de proiectul de buget rectificativ numărul 1 pe 2011, un exemplu concret, deci, al uh, greutăților pe care le avem din cauza situației creditelor de plăți. Raportorul nostru, Sidonia, nu este prezentă, din păcate, fiindcă are o problemă de familie și aș dori ca în numele comisiei noastre să uh, îmi exprim uh, dorința de însănătoșire a copilului său care este în spital acum, iar în absența sa, domnul Gariga, care se ocupă de acest dosar și care ne va prezenta rezulta, rezultatul unui trilog și care ne va face o propunere concretă pornind de aici. Mulțumesc. Salvador, ai cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, nu este ușor să o înlocuiesc pe raportoarea tocmai în ceea ce privește această temă, pentru că este o temă cât se poate de complicată și, sigur, taberele de interes sunt foarte diferite. Trebuie să se țină cont de aspectele bugetare și de de asemenea de aspectele politice. Coordonatorii au discutat deja de mai multe ori pe această temă și am ajuns la concluzia că o reacție negativă nu ne ajută, nu putem progresa, respingerea nu ne ajută să mergem mai departe, iar în anii trecuți ne-am decis pentru respingere, însă aceasta nu mai pare a fi o soluție rezonabilă în prezent. De la începutul unui an să sesizăm și să anunțăm deja o rezervă negativă, pentru că aceasta nu ar deservi scopul. Până la urmă, este vorba aici despre solidaritate și situații de urgență. Și dacă tot este vorba despre aspecte care vizează solidaritatea, atunci uh, Consiliul Europei ar trebui să își îndeplinească obligațiile și să pună la dispoziție resursele necesare dacă circumstanțele sunt de așa natură. Pentru că dacă este să vorbim despre catastrofe naturale majore, atunci trebuie să știm cum să le abordăm și trebuie să punem la dispoziție resursele necesare. În ceea ce privește aceste prevederi pentru situații de urgență, Comisia a vorbit despre noi resurse financiare, 180, 184 de milioane. Consiliul European nu a reușit să întâlnească o majoritate pe această temă, de aceea acești bani au fost uh, alocați în rezerva negativă. S-a discutat și la trilog încă o dată despre acest lucru. S-a discutat despre teoria noilor bani care să fie cheltuiți, s-a discutat despre noi fapte, însă Comisia a spus că nu putem vorbi aici despre o reversie și că dacă atât Consiliul cât și Comisia sunt împotrivă, nu putem proceda așa. Ni s-a spus că, până la urmă, în joc este binele cetățeanului european, posibilitatea acestuia de supraviețuire, că posibilitatea de supraviețuire a cetățenilor care au fost afectați de catastrofe naturale majore. Vorbim aici de inundații în Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, România. Iar bugetele acestor țări reușesc numai cu greutate să prindă resurse care să fie alocate pentru aceste situații. De aceea ar fi necesară o soluție europeană și susținere europeană pentru asemenea situații de urgență. Dacă este să insistăm să păstrăm această rezervă negativă, atunci este posibil să ajungem într-o situație de tergiversare și mai mare, pentru că aceste inundații uh, au avut loc acum mai mult timp în urmă. Și deci, uh, practic, totul s-ar prelungi și mai mult și nu prea am putea să justificăm o asemenea progresie. La punctul 2, deci în rezerva negativă 2, vorbim aici despre victimele inundațiilor, 200 de milioane. Aceasta este limita maximă conform articolului 44. Și am putea vorbi în prezent despre o soluție parțială eventuală prevăzută de acest buget rectificativ și să prevedem uh, resurse noi care să fie alocate de aici. După cum spuneam, eu o uh, înlocuiesc pe raportoare pe doamna Iedrievska și nu trebuie să mă gândesc numai la disciplina bugetară, ci și la ceea ce este posibil din punct de vedere politic. ar trebui să avem o atitudine bună în ceea ce privește votul la comisia noastră, o atitudine pozitivă, ar trebui să votăm în favoarea acestor rezerve negative, dar să exprimăm și anumite obiecții, anumite rezerve și nu știu dacă aceste rezerve uh, v-au fost aduse dumneavoastră la cunoștință este vorba despre punctul 2. Uh, la considerente, Comisia este solicitată la acest punct în cadrul uh, dreptului de inițiativă să aprobe bugetul rectificativ și să-l prelucreze pentru anul 2010 conform articolului 15 și să răspundă și la solicitarea privind rezerva negativă. Asta înseamnă că Parlamentul ar trebui să apeleze la excedentul care uh, există de partea statelor naționale și vorbim aici de 154 de milioane de euro care să fie puse la dispoziție. Iar Consiliul trebuie de asemenea să fie tras la răspundere. Poate că acest plafon maxim de 2,9% pentru plățile din 2011 a fost stabilit uh, oarecum în grabă Însă, există pur și simplu anumite evenimente imprevizibile și până la urmă despre asta este vorba în uh, situația noastră, așa încât am putea să apelăm și la fondurile structurale în situații de urgență. De aceea vă rog să susțineți aceste amendamente ale raportoarei. La prezentation Salvador este très Mulțumesc, Salvador, pentru această prezentare foarte clară. Vreau să mai fac unele adăugiri, totuși. În... profitat de această ocazie, bineînțeles, pentru a exprima și am făcut și acest lucru față de Consiliu pentru a le exprima, deci, părerea de rău, chiar mânia, aș putea spune, fiindcă nu m-am purtat cu mânuși, declanșată de faptul că Consiliul nu și-a onorat angajamentul pe care l-a luat el însuși din proprie inițiativă și care face parte din bugetul 2011 în conformitate cu care În cazul absenței unor credite de plată în caz de urgență pentru 2011, acestea puteau fi majorate. Această declarație a fost la început unilaterală a Consiliului, la care, s-a, la care a subscris apoi Comisia și Parlamentul și care este legată de faptul că aceste credite de plăți aveau majorarea limitată la 2,91%. Și prima dată când în anul 2011 apare o problemă cu creditele de plăți, Consiliul uită de acest, acest angajament solemn. Am adresat deci această întrebare Consiliului și am spus dacă aș, asta se alege de angajamentele Consiliului, atunci o să ținem cont de acest lucru la negocierile viitoare, fie că este vorba despre negocierile privind bugetul anual sau privind perspectivele financiare, o să ținem cont de faptul că angajamentele uh, scrise ale Consiliului nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Și am spus și am întrebat, uh, așa cum a, explicat și domnul Gariga, în momentul în care această uh, înlesnire a rezervelor negative este epuizată dintr-o dată, uh, 100 uh, de milioane de euro, 200 de milioane de euro cheltuite dintr-o dată. Ce ne facem dacă în câteva zile, în câteva săptămâni ne confruntăm cu uh, nevoia de a face niște cheltuieli neașteptate, dar hotărâte necesare. Care va fi poziția Consiliului? Și iată, nici atunci, nici acum Consiliul nu mi-a răspuns nimic. Consiliul a tăcut. Și Și confruntați cu această problemă pe care am dezbătut-o îndelung la reuniunile anterioare, avem trei posibilități. Odată, respingere, care duce automat la conciliere. Mai apoi, Uh, nicio reacție și aceasta mai este o posibilitate și apoi în termen de șase săptămâni dacă Parlamentul nu are nicio reacție, hotărârea Consiliului Um, duce la adoptarea bugetului rectificativ și apoi mai avem posibilitatea pe care o propune raportorului, este vorba despre uh, următoarea. Dat fiind natura problemei, este vorba de ajutorarea populațiilor care, populației care a fost victima catastrofelor naturale și care așteaptă deja de luni de zile și e greu să nu obținem un acord și mai mult rapid, dacă nu votăm, atunci am uh, întârziat cu șase săptămâni punerea, de a creditelor. Aici uh, s-a obținut uh, un consens în Consiliu și în Parlamentul European pentru acesta. Este vorba de, uh, de de blocarea fondului de, stabiliz, de stabiliz, stabilitate pentru fondurile propuse de Comisia Europeană și în condițiile propuse de Comisia Europeană. Dar pentru a ne face cunoscut dezacordul față de poziția Consiliului, se propune în acest amendament oral ca, pe care ni l-a prezentat Salvador să solicităm Comisiei Europene în conformitate cu cu competențele sale de inițiativă, să facă în așa fel ca la, la finele anului fondurile găsite să uh, reprezinte acest fresh money, bani noi. Este vorba de um, excedentul de executare, fiindcă rezerva negativă reprezintă transferul la sfârșitul anului a uh, alegerilor de finanțare pe care nu, putem să le, nu avem curajul să le facem acum această uh, șmecherie de a lăsa pe mai târziu această acțiune este limitată la 200 milioane de euro. Și o, pentru un singur dosar, uh, o, uh, această rezervă poate fi epuizată într-un o singură, într-un singur caz. Deci noi propunem ca Parlamentul să anunțe uh, dinainte, care, care este poziția sa pentru sfârșitul anului, ca acesta să fie folosire nu prin redistribuire, ci prin folosirea excesului de executare, eh, surplusul de executare. Pentru a respecta competențele comisiei, noi propunem o anumită formulare, dar bineînțeles dacă comisia eh, acceptă principiul, dar dorește să formuleze altfel lucrurile, eh, răspunderea este până la urmă a sa. Găran dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, fiindcă sunt într totul de acord cu antevorbitorul în ceea ce privește modul nostru de acțiune. Este foarte important ca Parlamentul European să fie unit. Aș dori totuși să fac niște observații. Nu este o soluție bună, fiindcă este lipsă de transparență și nu facem decât să amânăm problema. E, ar fi bine, deci, uh, ca acum să avem unele amendamente critice. Sunt foarte dezamăgit de modul în care se comportă Consiliul nerespectând declarația comună pe care am semnat-o anul trecut. O calcă în picioare pur și simplu. Iar uh, acest lucru pune la încercare încrederea interinstituțională și nu e bine deloc. Dar, așa cum s-a spus, uh, tergiversarea lucrurilor acum, uh, uh, această acțiune este una foarte vizibilă, este vorba de acordarea de fonduri prin fondul de solidaritate în, cadrul, um, în cazul catastrofelor naturale. Aici este vorba de reputația noastră și nu avem altă opțiune decât să urmăm recomandarea raportorului. Dar vreau să adresez o întrebare domnului Böge în ceea ce privește o anumită parte a, a propunerii sale, amendamentele 2, 3, 2, 3 și 4 în afară ca soluția să fie prezentată. Mai avem nevoie? Mai stau în picioare acestea? Cred că um, asta este înainte de situația rezervei negative. S-ar putea să mai stea în picioare încă, dar voiam să adresez această întrebare. Reimer ne va răspunde la această întrebare și în timp ce îi dau uh, ocazia să se gândească la răspuns, dau cuvântul lui Laslo Surian. Mulțumesc foarte mult! Uh, ați vorbit despre trei opțiuni, domnule președinte, și una dintre ele ar fi fost respingerea acestei soluții uh, proaste la nivel financiar, fiindcă aceasta ar fi o decizie bună la nivel bugetar, dar ar fi inacceptabilă în termen de imagine a Parlamentului European și ne-ar uh, știrbi onoarea. Nu putem, deci, să alegem această opțiune. O altă opțiune ar fi să nu avem nicio reacție și să permitem decizii Consiliului să intre în vigoare prin acordul nostru tacit. Dar și aceasta ne-ar pângări imaginea, fiindcă ar părea că suntem de acord cu un lucru cu care, de fapt, noi nu suntem de acord. Iar propunerea pe care o alegem noi ar trebui să fie cea mai bună și ar trebui să permitem amendamentului 1 să, să fie acceptat uh, chiar dacă cu foarte multe greutăți, Consiliul uh, a fost de acord cu acest lucru și ne vom prezenta părerile în acest text. Dar uh, în ceea ce privește acest aspect, dați-mi voi, domnule președinte, să fac o remarcă de ordin general. În bugetul Uniunii Europene există uh, mai multe poziții pe care nu putem să le știm dinainte. Produsele agricole, de pildă, a bugetul agriculturii depinde de prețul pieței și mai avem și fondul pentru globalizare. La începutul anului nu știm <laughs> exact câte inundații vom avea, câte incendii de pădure și așa mai departe și câte cazuri de forță majoră vom mai avea. Nu știm câte țări vor solicita deblocarea fondului acestui fond. Iar în ceea ce privește agricultura și fondurile aferente, există foarte multe diferențe în abordările noastre, fiindcă uh, Aici uh, stabilim o sumă pentru agricultură și, din câte știm noi, vom avea întotdeauna uh, nevoie de o sumă mai mare, ceea ce dă o oarecare marjă. Dacă, dacă dacă am fi avut o sumă mai mare decât aveam nevoie, am fi putut trimite banii înapoi statelor membre, dar nu am, avut, dar nu am făcut acest lucru și acum avem această dezbatere uh, stânjenitoare de, de repetate rânduri între Uh, Consiliu și Parlament, dar eu vă propun să privim către viitor, să uh, vedem care sunt angajamentele deblocate în acest uh, fond, fiindcă nu avem decât un miliard de euro la această poziție, dar de ce avem aici un miliard la ca angajamente și până la urmă am putea să facem unele ajustări și să ne ocupăm de excedentul bugetar, dar dacă încep, încercăm să Eh, să peticim eh, fondurile sau să transferăm fondurile de la un, capitol la alta. Dacă vorbim despre lucruri importante pentru, pentru cetățenii europeni, trebuie să transmitem acest mesaj foarte clar. Thank you, Chair. Um, I don't understand the urgency Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu înțeleg de ce trebuie să luăm decizia aceasta acum. Inundațiile oricum au avut loc un an în urmă de ce să nu așteptăm până la aprobarea bugetului rectificativ numărul 2 și mai apoi, pe baza acestui buget rectificativ, să luăm o decizie asupra acestei teme? N-am întârziat decât câteva săptămâni. Și astfel am evitat problema rezervei negative, care este într-adevăr o problemă contabilă foarte gravă. Mulțumesc, aveți dreptate că a adresat această întrebare. Acest subiect a fost îndelung uh, dezbătut data trecută și am putea să spunem că am întârziat atât de mult încât mai putem să mai întârziem câteva săptămâni. Uh, eu spun că am întârziat prea mult. La început au existat întârzieri din uh, cauza administrației țărilor respective, după care din partea Comisiei, după care din partea Consiliului și asta ne pune într-o situație foarte delicată, fiindcă dacă spunem haide să mai întârziem un pic, noi vom, vom părea cei răi uh, chiar dacă noi am încercat să fim buni încă de la început. Așa cum a spus domnul raportor, este vorba aici despre uh, oferirea de fonduri uh, unor colectivități locale, unor administrații de sat, unor întreprinderi publice care au, um, uh, care au uh, reparat daunele grave cauzate de aceste catastrofe naturale. Și dat fiindcă țările respective se află într-o situație bugetară grea, noi le venim în sprijin, venim în sprijin bugetelor naționale sau locale ale acestor țări pe care le ajutăm. Așa uh, funcționează fondul de solidaritate în realitate. Banii uh, sunt uh, vărsate administrațiilor publice. Doamna Vertman a, dorește să ia cuvântul? După care o să-l rog pe Reimer să răspundă întrebării adresate de către domnul de către Göran. Da, vă mulțumesc. Dacă am înțeles bine, domnule președinte, da, trebuie să-i ajutăm pe cetățenii afectați. Dar să punem întrebarea de unde vin banii aceștia? Cum reușim să-i obținem la bugetul uh, comunitar? Am o serie de rezerve. Normal că avem responsabilități vis-a-vis -vis de cetățenii europeni, însă, în același timp, cred că trebuie să ne desfășurăm o activitate bugetară rațională și, prin urmare, toate instituțiile europene uh, de comun acord trebuie să decidă de unde obțin fondurile necesare și tocmai uh, de aceea mă refer la amendamentul 1 în care se spune că cerem comisiei, comisiei să uh, analizeze cu mare atenție. Eu cred că ar trebui să băgăm aici mai mult responsabilitatea uh, și cererea noastră imperativă pe care o adresăm Comisiei. Nu știu, poate că e o problemă de traducere, poate că în traducerea în limba germană nu reiese prea bine această idee în evidență, însă cred că responsabilitatea Comisiei trebuie să fie accentuată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Cosevici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Spun că sunt într totul de acord cu cele spuse de, de către dumneavoastră. Este o problemă politică acum. Trebuie să folosim șansa care ne stă la dispoziție pentru a rezolva problema. Mass media din uh, toate statele afectate vorbește despre modul în care Uniunea Europeană transmite fonduri uh, statelor afectate. Deja au existat întârzieri și ar fi păcat ca această întârziere să, fie, să se propage în continuare și asta din pricina Parlamentului European. Este o problemă importantă, cetățeni au fost afectați, niciun cetățean european nu știe că acum Parlamentul European discută despre bugetul 2012. Cetățenii nu știu decât faptul că în momentul de față e nevoie de fonduri. Mulțumesc! Da, așa e, așa spunea și Laszlo Surian din partea prietenilor noștri unguri. Reimer, vrei să răspunzi întrebarea, întrebarea adresată de Goran? Ja, vielen Dank. Äh, zunächst einmal stimme ich... Äh, Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, sunt într totul de acord cu cele spuse de Salvator în ceea ce privește rezultatul trilogului. Și tocmai de aceea dați-mi voie să propun ca astăzi să aprobăm acest proiect, pornind de la situația în care ne cu care ne confruntăm în momentul de față. În ceea ce privește amendamentele care vizează raportul meu cu privire la Fondul de Solidaritate, uh, dați-mi voie să spun că amendamentul 1 este cât se poate de clar. Comisia are responsabilitatea de a evalua. Nu cred că trebuie să, să mai uh, bate multă monedă pe seama acestui amendament, tocmai de aceea nu văd de ce e necesar. Uh, în orice caz, amendamentele 2 și 3 sunt uh, bune așa cum arată, dar amendamentul 4, în amendamentul 4 ar trebui să renunțăm la în așteptarea poziției Consiliului, dar și finalul este oarecum uh, lax, pentru că nu trebuie să așteptăm doar uh, bugetul, rezultatul bugetului, ci în același timp trebuie să le explicăm cetățenilor și problemele cu care ne-am confruntat din pricina Consiliului. Deci, haide, haideți să folosim uh, această ocazie pentru a ne asigura că pe viitor, în momentul în care vom, va fi din, din nou nevoie de mobilizarea Fondului de Solidaritate, nu ne vom confrunta cu aceleași probleme. Domnule președinte, Consiliul, fără să aștepte rezultatul trialogului, a ales o procedură foarte ciudată, o procedură care, practic, nu face nimic altceva decât să preseze uh, Parlamentul. Nu putem accepta această situație. Uh, nu ne putem mira că Parlamentul uh, reacționează așa cum reacționează. Văd că scrieți cu hărnicii acolo. Această procedură este un afront adus structurii parlamentare. Și tocmai de aceea dați-mi voie să spun că această procedură este ciudată. Consiliul nu acționează în conformitate cu spiritul european, nu dă dovadă de raționalitate politică, pentru că dacă ar da dovadă de toate, aceasta, de toate acestea, atunci ar colabora cu Parlamentul. Mulțumesc! Da, Goran are dreptate și eu am spus acest lucru cu privire la acest uh, ultim punct pentru a manifesta protestul față de Consiliu. Nu este nu s-a dat dovadă de curtoazia la care ne-am angajament. Este vorba de uh, faptul că la câteva zile am avut uh, un uh, trilog pe care, pe care o ordine de zi era acest subiect și curtoazia cerea ca ca instituțiile să aștepte rezultatul trilogului înainte de a adopta o poziție, iar Consiliul și-a luat, și-a luat poziția pe uh, 15 martie deci, două săptămâni după trilog și ordinea de zi era deja cunoscută la acea dată. Este o stângăcie aceasta la nivelul curtoaziei și am protestat în acest sens. Sper ca Consiliul să țină cont de acest lucru. Găran, dorești să iei cuvântul la ceea ce a spus Reimer? Cred că e în regulă, dar trebuie să ne dăm seama uh, că dacă votăm amendamentul 2 și 3, acest lucru este valabil numai pentru plăți, nu și pentru angajamente. Nu înțeleg de ce se vorbește despre credite de angajament la amendamentul 3, fiindcă este vorba numai de plăți aici. Ar trebui să eliminăm cuvântul um, angajamente la amendamentul 3. It's got nothing to do with commitments. Mm-hmm. Încă nu e vorba de credite de angajament aici. On peut se passer du mot commitment. Da, eh, lăsăm la o parte cuvântul eh, angajamente. No, if I eh, may just add, of course, the solidarity. Dacă îmi permiteți să vorbim despre fondul de solidaritate, acesta se mobilizează atunci când există nevoia corespunzătoare și vorbim aici despre realocarea resurselor în cadrul plafonului. Deci este vorba despre o structură specială a fondului de solidaritate. Da, Oui, păi, je comprends, je comprends. Da, înțeleg, spune domnul președinte, înțeleg că fondul de solidaritate funcționează pe angajamente și plăți în același timp și că decizia Consiliului este să accepte angajamentele, iar pentru plăți să accepte și plățile, dar cu condiția ca acestea să fie finanțate de, din rezerva negativă. Deci, se, se poate vorbi în amendamentul nostru și de angajamente și de plăți. Bun. Intervenție fără microfon. Pardon, a partir de la... Îmi cer scuze, spune domnul vorbitor. Vă propun să trecem la vot. Luați-vă listele de vot și o să votăm mai întâi raportul Sidoniei. Este vorba de o serie de amendamente orale prezentate de raportor și de președintele Comisiei pentru buget, așa cum ne-a explicat Salvador. Uh, pot să supun la vot în bloc amendamentele care se referă la considerente? Primele patru amendamente. Cine este pentru? Privind considerentele. Mulțumesc. Împotrivă? Două persoane împotrivă. Abțineri? O abținere. Doamna Vertman. Foarte bine. În ceea ce privește acum compromisul de amendament oral de la aliatul 2A al raportorului, cine este este vorba de textul cu cel mai mult conținut, cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni nu e împotriva abțineri. Două abțineri, vă mulțumesc. Deci se adoptă în majoritate amendamentul 1 al domnului Herzog nu este caduc, dar uh, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Socialiștii. Grupul uh, socialist uh, redus, dar nu calitativ, ci cantitativ. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc, abțineri. O abținere. Deci nu se adoptă acest amendament. Amendamentul la alineatul 3 este vorba de o precizare tehnică. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Nu este nimeni împotriva abțineri. O singură abținere se adoptă. Se adoptă și acesta. Bun. Felicitări pentru raportor. Avem un vot final, dar fiindcă este vorba de un buget rectificativ, cine este pentru bugetul rectificativ? Las-l, Surian, cred că ești pentru, nu? Cine este împotrivă? nu vreau să vă grăbesc, că cine este împotriva abțineri, bun, bugetul rectificativ numărul 1 se adoptă. Acum trecem la raportul domnului Böge privind decizia de mobilizare a fondurilor. Acum că avem resursele eh, disponibile, putem să hotărâm eh, să le mobilizăm eh, pentru punerea în, a, în aplicare a Fondului de Solidaritate în beneficiul țărilor vizate. Amendamentul 1 al doamnei Herzog. Reimer ne-a explicat de ce este împotrivă, cine este pentru, cine este împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri. O abținere se respinge. Amendamentele 2 și 3 vor fi votate în bloc. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Goran este pentru, dând din cap, totuși. O să se, se, o să se consemneze acest lucru în procesul verbal, împotrivă, cine este împotrivă, două persoane, abțineri, nu există abțineri, se adoptă amendamentul 4 cu un amendament oral. Este vorba de eliminarea uh, Uh, waiting for the Council's position, fiindcă așteptăm această poziție a Consiliului. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. O singură persoană împotrivă, o singură abținere și uh, mulțumesc. Votul final privind această decizie. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Două persoane împotrivă, abțineri, o abținere, mulțumesc. S-a hotărât, deci, și mulțumesc raportului și uh, persoane care ține locul raportorului. Revenim acum la ordinea de zi și uh, suntem tot la voturi. Trecem la punctul 11. Este vorba despre votul raportului Jensen în absența raportoarei. Domnul Haglund o înlocuiește pe doamna raportor. domnul Hafilund, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele doamnei Jensen aș dori să mulțumesc colegilor pentru cele 18 amendamente înaintate. Colega mea dorește să spune că um, se poate sprijini strategia de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare, dar știm că prin acesta se oferă mai multă libertate și responsabilitate țărilor beneficiare, o chestiune care nu a fost discutată um, pe deplin și acest lucru se subliniază în raport, dar uh, este de acord uh, să, să se sprijine răspunderea internă și nevoia de a avea uh, un sprijin pentru aceste țări în egală măsură este de acord cu uh, includerea Fondului European pentru Dezvoltare în bugetul european și spunându-se că asta nu înseamnă că trebuie să se reducă fondurile pentru politicile de dezvoltare per total. Acest lucru este foarte important și iată ce dorea să vă comunic, doamna raportor. Acestea fiind spuse, eu pot să vă spun că putem să trecem la vot cu privire la acest aviz. Vă mulțumesc, Göran. Uh, pe scurt, sugestiile raportor, raportoarei sunt bune. Am introdus câteva amendamente pentru a întări anumite nuanțe. Se sugerează un vot pe părți la amendamentul 2. Se șterge o propoziție din mijlocul para, a, a, amendamentului uh, nostru. Sunt pregătit să renunț la acea propoziție pentru a nu avea votul pe părți. Sunt de acord, formularea poate fi puțin ciudată. Deci, renunț la partea pentru care raportarea a cerut vot pe părți. Sper că astfel va vota pentru. La amendamentul 17 am o întrebare către raportor. Poate că doamna raportor a vorbit uh, cu domnul Haglund. Înțeleg că reacționează la provocarea inclusă în prima pro, uh, propoziție. Regretă că pe scena internațională Europa este în continuare un gigant din punct de vedere economic, dar un pitic din punct de vedere politic. Da, cred că este o propoziție provocatoare, sunt dispus să renunț la această propoziție, însă consider că a doua parte a amendamentului este necesară și poate fi votată. Uh, dacă doamna raportor este de acord cu această propunere a mea, eh, sunt dispus să renunț la propoziția primă, chiar dacă sunt eh, de părere că e foarte corectă. Da, dar haideți să nu fim nepoliticoși cu doamna Ashton, domnul Haglund. Uh, we could probably discuss this uh, first sentence very long and everyone da, putem discuta mult pe marginea acestei primei propo- propoziții. Toată lumea uh, poate veni cu alte opinii. Doamna raportor a simțit însă că această primă propoziție este, cum să-i spunem, puțin, uh, puțin necesară în contextul uh, acestei, uh, acestui aviz. Dacă putem avea o, un vot pe părți aici, noi susținem că putem vota pentru partea a doua. Bun, trecem la vot. Amendamentul 1, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să numărăm. Pare rău, dar trebuie să numărăm. Are toată lumea cartelele de vot? Eu nu am cartela și nici domnul Portaș. Dar nici nu funcționează consolele de vot. Ba da, ba da, funcționează, se corectează domnul președinte. Vă rog să scoateți eh, cartela de vot. Avem eh, doi elevi codași, domnul Porta și cu mine, trei. Mm, lucrurile devin mai complicate. Dar haideți să încercăm totuși. Votul electronic. Se deschide votul. Introduceți cartela cum trebuie. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Avem 14 voturi pentru, 11 împotrivă și domnul Portaș se abține. Deci mai avem încă două voturi pentru, deci amendamentul se adoptă. Amendamentul 2 al lui Göran nu mai este vot pe părți, fiindcă Göran elimină finele propoziții, raportorul de ce se pentru, cine este pentru. Vă mulțumesc, împotrivă. 3 împotriva, abțineri. Nu sunt abțineri, amendamentul se adoptă. 3 al domnului Portaș, raportorul este împotrivă, uh, cine este pentru, uh, cine este împotrivă, majoritatea abțineri, o abținere, bun, se respinge. 4 uh, amendamentul lui Göran, avem mai întâi un amendament oral în această privință. Toată lumea este pentru, bănuiesc cine este pentru. Vă mulțumesc, cine este împotrivă? O persoană împotrivă, o abținere și deci introducem în această privință. Mai apoi avem vot pe părți. Prima parte, raportul este pentru, cine este pentru? prima parte a lui 4, domnului, domnule Haglund. Sunteți pentru? Raportorul este pentru? Cine este pentru? Am întrebat. Cine este împotrivă? O singură persoană. Abțineri? Nu avem abțineri. Deci prima parte se adoptă. A doua parte subliniază că, așa mai departe, bun, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Stânga. Cine este împotrivă? Ceilalți. Abțineri, o abținere, deci se respinge. Amendamentul 5 al doamnei Andreas. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? 5. Cine este împotrivă? Majoritatea abțineri se respinge. 6 al lui Portaș. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Ceilalți abțineri? Vă mulțumesc, se respinge. 7 al domnului Berger, raportul este împotrivă, cine este pentru? Reimer, ești cam singurel. dar uh, te sprijine doamna Verma și doamna Andrea sunt din toate puterile. Cine este împotrivă? Și Monica, și Monica. Nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg nimic din politică, abțineri. Deci, în ciuda acestui sprijin de ordin feminin, transpartinic și feminin, se respinge. 8, domnul Kozlovski, că avem un amendament oral a raportorului, a raportorului. E vorba despre de transferul acestui text la uh, alineatul 4b. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. 9. Același raportor, același, mă scuzați, autor, raportorul este pentru, cine este pentru, împotrivă, uh, o singură persoană, abțineri, se adoptă. 10 al lui Portaș, raportul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri se respinge cu majoritate. 11 al doamnei Andreea sunt cine este pentru. 1, 2, 3, 4, 5. Raimer nu este pentru cine e împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri se respinge. 12 al domnului Portaș. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine e împotrivă? Peste 6 abțineri se respinge. Dar și aici a existat unele fisuri politice neobișnuite. 13 al domnului Farm. Uh, Raportul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 14 al domnei Andreas în raportul este împotrivă. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine e împotrivă? Vă mulțumesc. Peste 4. Abțineri. O abținere se respinge. 15 al domnului Portaș. în Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 16 de al domnului Ferm. Raportul este pentru cine este pentru? Împotrivă. 1, 2, 3, 4 abțineri se adoptă. 17. Goran, înțeleg că renunț la uriaș, uriaș și pitic. Deci am renunțat la ei, nu mai avem nevoie nici de un vot pe părți. Dar fiindcă nu mai avem uriaș și pitic, Doamna raportor nu mai are nicio problemă. Cine este pentru? Cine e împotrivă? 2, 3, 4, 5, abțineri. Se adoptă și 17, 18 a lui uh, Goran, raportorul este împotrivă, cine este pentru? 2, 3, 4, stânga, cine e împotrivă? Toată lumea, restul, abțineri, se respinge. Votăm uh, raportul astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Trei împotrivă, abțineri? Nicio abținere, vă mulțumesc. Felicitări doamnei raportor și domnului Haglund. Trecem acum la raportul Haglund. La punctul 12 pe ordinea de zi se vorba de revizuirea la jumătatea perioadei a celui de-al șaptelea program cadru pentru cercetare. Domnule raportor, doriți să luați cuvântul înainte de vot? No, actually not. I just want... Nu, de fapt nu. Doresc doar să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru activitatea constructivă și putem trece la vot. Mulțumesc. Amendamentul 1 fost retras, dacă am înțeles eu bine, trecem direct la 2, al domnului Clute și Portaș, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Stânga, împotriva, îmi cer scuze, spune domnul președinte. 4 voturi, cine este împotriva? Mulțumesc, abțineri, se respinge. 3, al domnului Vogan, raportorul este pentru, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva. 2, abțineri, nu avem nicio abținere, se adoptă. 4 al aceluiași autor, a raportorului este pentru, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, 2, abțineri, abțineri, nu avem, se adoptă. Uh, compromisul A mare al raportorului, cine este pentru, vă mulțumesc, cine e împotrivă, o persoană împotrivă, abțineri, se adoptă. Și, deci, 5 și 6 devin caduce. 7 al domnului Clute, raportorului, raportorului se împotrivă. Cine este pentru? Stânga. Dar nu e prea numeroasă. Cine este împotrivă? Majoritatea. Abțineri se respinge. 8 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. O persoană împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 al domnului Vogan. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. O persoană împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. 10. Al domnului Carvalho. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Doamna Carvalho, îmi cer scuze. Uh, cine este împotrivă? O persoană împotrivă. Abțineri. 2, 3, 3 abțineri. Se adoptă. 11. Al Gianni Lavia. Cine este pentru? Împotrivă? Uh, o persoană împotrivă, abțineri, o abținere se adoptă. 12 al domnului Vogan, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? O persoană împotrivă, abțineri, o abținere și se adoptă. Amendament oral al domnului raportor. Amendamentul oral numărul 1. Domnule președinte, în ceea ce privește Aici se spune cu in, se insistă asupra găsirii de parteneri de proiect. Da, ați spus, ați uh, uh semnalat acest lucru și înscris parteneri de proiect, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, o singură abținere și se adoptă. Amendamentul 13 al domnului Clute, raportorul are și aici un amendament oral. Vreau să spun, să se spun aici problemele statelor membre. Este vorba de o mică adăugire tehnică. Pentru ca textul să fie mai clar. Bun. Spune domnul președinte, votăm amendamentul cu această precizare orală. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă o persoană împotrivă, o abținere și se adoptă. 14 al doamnei Carvalho și al lui Salvador Gariga. Raportul este pentru. Cine este? Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. O persoană împotrivă. abținere Nu e nicio abținere. Se adoptă. 15. Aceeași autor. Raportul este pentru. Cine este? Pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă două persoane împotrivă, abțineri, nu avem abțineri, se adoptă. 16 al domnului Clute, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Vă mulțumesc, cine este împotrivă? Vă mulțumesc, abțineri, se respinge. Votul final acum, cine este pentru? Împotrivă? Două persoane împotrivă, abțineri, o abținere, vă mulțumesc, raportul este adoptat și raportorul este felicitat. Bun. Trecem acum la transfer, la punctul 13, în absența Sidoniei, vreau să-l întrebe Salvador dacă este în măsură de a ne prezenta aceste transferuri. Tra uh, um, Salvador. Privind transferurile, puteți dumneavoastră să ne prezentați, să ne faceți o prezentare? Ah, C'est ça. Euh, sur les virements 6... În ceea ce privește transferurile 6 și 8, înțeleg că domnul raportor nu dorește să se examineze, să fie examinate aceste transferuri, transferul 7, pardon, dar în ceea ce privește 6 și 8. E vorba de rezerva pentru ajutor în cazuri de urgență. E vorba de mobilizarea ajutorului pentru cazuri de urgență și pe, pentru acesta este nevoie de transferuri, ă, asta în scopuri umanitare pentru țările care au, care au fost lovite de catastrofe naturale sau antropice dăm câteva momente persoane care locuiește, domnul raportor. Îmi cer scuze, nu există nicio problemă vis-a-vis -vis de nici una dintre propunerile de transfer, de aceea recomandarea raportoarei este una pozitivă. Nu există deci probleme. Bun. Deci, este vorba de ajutorarea persoanelor victime ale războiului civil în Libia și Costa de Fildeș. o să spun la vot aceste două transferuri. Cine este pentru? Vă mulțumesc împotrivă. Mulțumesc abțineri. Mulțumesc. Aceste două transferuri sunt adoptate. Vă îi mulțumesc lui Salvador. Nu mai avem decât punctul 8 dar domnul Calfin nu este prezent. Da, socialiștii nu sunt aici. <laughs> Deci e greu să avem un schimb de păreri. Fără domnia sa. Proiectul de raport A va fost distribuit. Dacă dorește cineva să transmită părerea domnului Calfin, vă rog să luați contact uh, cu domnia sa, poate prin trimiterea unui mail tuturor membrilor Înțeleg că punctul 15 al Monicăi Holmeier este amânat, deci cred că am terminat ordinea de zi. Dat fiindcă așa stau lucrurile, nu mai am decât să vă spun că pe 13 aprilie va avea loc și 14 aprilie va avea loc următoarea noastră reuniune. Vă atrag atenția asupra importanței reuniunii de pe data de 13, când ne întâlnim cu parlamentele naționale cu privire la semestrul european și coordonarea între bugetul european și bugetele naționale. Vă mulțumesc, că ședința s-a terminat, rămân totuși în sală coordonatorii și avem ceva timp. Uh, voi mai profita de prezența interpreților. Uh, le mulțumesc, fiindcă mai rămân alături de noi. S-a încheiat ședința.